Vă mulțumesc pentru participare. Acum se încheie acest punct de pornea de zi. Următoarea sesiune are loc mâine, începând de la orele 9 până la orele 13 și apoi de la orele 15 până la orele 17. Acum se suspendă eh, dezbatele și sesiunea.